liebe Kolleginnen. Stimați colegi, colege de fapt, că numai colege sunt în sală, salut cordial în această sesiune de după amiază pe domnul comisar Andrus Ansip și recunosc că mă simt cam prost că atunci când vine un comisar la noi, sunt fix trei membri din comisie în sală. Dar, domnule comisar, ați spus că oricum veți face prezentarea. Iată, patru membri. Hai că mă număr și eu. Și spuneam că vom discuta astăzi la modul colegial și cei care nu sunt aici, treaba lor, ei au ceva de pierdut. Urez bun venit domnului Anțip pentru astăzi ne-am propus un schimb de vederi în cadrul dialogului structurat, pentru că vedem cu toții că este momentul să discutăm despre piața unică digitală în domeniul legislativ și în, s-au început negocierile și s-a vorbit și astăzi în comisia noastră despre um, re, directiva privind serviciile mass media audiovizuale, uh, chestiuni legate de drepturile de autor. Teme pe care și noi le dezbatem în Parlament și sunt sigură că și dezbaterile din Consiliu sunt intense pe aceste teme. Pe viitor însă se va pune și problema competențelor digitale, competențelor mass media, uh, media pentru cetățeni și dacă aceștia pot face față Uh, dacă Uniunea poate face față provocărilor uh, celor noi din punct de vedere economic, al pieții muncii și social. Aștept cu nerăbdare uh, discuția de astăzi și văd că, iată, mai intră membri în sală. Poate că până la urmă ne vom aduna mai mulți. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, domnule comisar, și vă dau cuvântul. Mulțumesc! Eu am studiat limba germană la liceu și la universitate, dar am uitat mare parte din ea, înțeleg aproape tot. <laughs> Așa că <laughs> aș prefera să vorbesc în limba engleză. It's my, my pleasure to be... Și sincer vorbind, nici engleza nu e mult mai bună decât germana. Iată, mă aflu astăzi aici ca să uh, discutăm unele chestiuni cu membrii din Comisia Cultură. Cu unii mă întâlnesc aproape în fiecare zi, doamna Silvia Costa, ne-am văzut uh, săptămâna trecută și ieri și la festivalul de, din Estonia, cel cu dansurile și pentru tineret și copii. Vorbind despre chestiunile digitale. Trebuie să ne aducem aminte că acum 2 ani, în mai, am lansat strategia UE pentru piața unică digitală cu 16 obiective diferite și în baza acestei strategii am lansat 35 de propuneri diferite, inclusiv 21 de propuneri legislative. În unele domenii, mulțumită și Comisiei pentru cultură am înregistrat succese, dar vreau să vă spun că această cooperare dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, atunci când este vorba de dosarele din domeniul digital, este o cooperare excelentă. Deci, am putut să cădem de acord uh, în ceea ce privește portabilitatea, Am abolit taxele de roaming, așa că oamenii nu mai trebuie să plătească aceste taxe foarte mari, chiar dacă călătoresc în alte state membre, nu mai sunt atât de multe uh, sau la anul, uh, pentru că nu vor mai fi atât de multe restricții, vom avea, uh, cetățenii vor avea acces și la secvențe video, audiobook-uri, vor putea viziona evenimente sportive, meciurile de fotbal foarte importante pentru mulți dintre unele state membre. Am ajuns la un acord și în ceea ce privește tratatul de la Marrakesh. La trei ani după semnarea acestui tratat nu l-am putut ratifica. Am purtat o serie de, de discuții interinstituționale și am decis să semnăm și cum să semnăm, doar statele membre, doar comisia, iată, acum trebuie să facem cumva ca să asigurăm accesul la conținutul digital. și pentru cei cu dizabilități de vedere. Trebuie să vorbim și despre propunerea legată de geoblocare, o propunere lansată de Comisia Europeană în ceea ce privește bunurile tangibile în care este vorba de acele produse care sunt utilizate la nivel local. Doar 36% din cei care achiziționează bunuri și servicii din alte state au reușit să um, încheie aceste tranzacții cu succes. 2% au avut de a face cu adrese greșite de internet și cei care au, unii dintre cei care au reușit să se înregistreze, să aibă acces, n-au reușit să se înregistreze, pentru că, de exemplu, dacă erau din Estonia, adresele IP nu erau potrivite. Deci, iată, la astfel de probleme trebuie să găsim soluții. Și așa am lansat și propunerea legată de uh, livrarea coletelor. Avem SEPA, Single uh, European Payments Area, în UE, dar unele uh, carduri de plată nu sunt acceptate, sunt din, vin din statele sau au fost emise din state membre greșite, în ghilimele. Deci va trebui să rezolvăm și uh, chestiunea legată de reforma privind drepturile de autor. Pentru că toate aceste uh, chestiuni, toate aceste teme diverse țin de cultură și iată, e bine să le amintim în Comisia pentru Cultură. Sunt foarte sigur că se va face auzită și vocea dumneavoastră. În ceea ce privește directiva legată de drepturile de autor, este foarte important să abordăm problema aceasta a, lacun, a lacunei, a vidului legislativ. Sunt modalități prin care se poate contribui um, la veniturile artiștilor și sunt platforme care contribuie mai puțin. Deci 140 de milioane de oameni, dar doar 2, 2 miliarde de euro și alte platforme care nu asigură decât 600 și ceva uh, de milioane de euro. Deci vom pierde din volumul acesta, din, din conținutul digital. O altă problemă de mare importanță aici pentru comisia dumneavoastră, drepturile editorilor de presă. Știm că au fost unele încercări în Spania și în Germania dar nu au fost înclunate cu succes și editorii consideră că dacă este să se aplice o regulă unitară pentru întreaga Uniune Europeană, asta va ajuta editurile de presă. Hyperlinking, spuneam, uh, în mod oficial că va rămâne parte din internetul liber, deci nu se va aplica nicio taxă pe hyperlinkuri. Și vorbim despre, vorbim despre linkuri. Avem jurisprudență destul de bună din partea CEJ în acest moment. Conținutul acesta interconectat este deja protejat de drepturi de autor. Și autorii aceștia sunt jurnaliști, fotografi, editori și așa mai departe. De exemplu, în uh, secolul trecut, uh, editori, editorile de presă nu au solicitat astfel de drepturi independente și au n-au, n-au vrut să utilizeze aceste drepturi conexe. Numai că acum se plâng că alții în ziua de astăzi le utilizează conținutul fără a le plăti drepturile de autor aferente. Astfel trebuie creat un nivel, un teren de joc egal pentru negocieri în astfel de tranzacții. Și după părerea mea, și editorile de presă trebuie să beneficieze de aceste drepturi. text și data mining. Aceeași poveste și aici. Știm că Europa are poziția de lider în ceea ce privește articolele științifice bazate pe text și data mining. Dar acest lucru se datorează mai ales Regatului Unit, pentru că în Regatul Unit se utilizează cele mai liberale, cele mai uh, legere reguli în acest domeniu. Din câte înțeleg eu, se solicită soluții și mai liberale și mă întreb de ce să renunțăm la un model de afaceri care funcționează bine. și este utilizat de uh, cei din cercurile științifice, de industria farmaceutică și așa mai departe. propunerea legată, propunerea noastră legată de acest subiect este chiar mai liberă decât sistemul care există în Regatul Unit, dar schimbă complet sistemul și nu știu dacă e bine să dăm totul așa cu uh, susul în jos. Și mai este un dosar, dosar care ține de Uh, competențele dumneavoastră, directiva privind serviciile mass media audiovizuale. E un dosar foarte complex. Știu că și Comisia ITRE se ocupă de acest dosar. Eu sper în orice caz ca prin cele cinci dialoguri tripartite să ajungem la un consens și pe acest dosar. Sunt aproape satisfăcut dar ce mă mulțumește mai ales procesul, mai ales ce se întâmplă la nivel de state membre. Pentru că dacă în timpul acestui proces unele țări care uh, se. Deci Finlanda, Suedia, Danemarca, Belgia, Luxemburg, uh, țările de jos, Irlanda și Regatul Unii, țările care se autonumesc uh, conștiente dacă aceste țări sunt uh, dezamăgite de acest proces. Nu e bine pentru proces. Rezultatul poate fi pozitiv, dar cred că ar fi mai bine să încercăm să creăm consens, să ajungem la un numitor comun. Dacă cineva e dezamăgit până la urmă, atunci nu e bine. Apoi va trebui să mai discutăm și despre programul uh, media, care e foarte important pentru toată lumea, dar mai ales pentru comisia dumneavoastră. Uh, Europa Creativă e o inițiativă foarte bună. Bineînțeles că nu știm ce se va întâmpla cu următorul cadru financiar multianual datorită Brexitului. Domnește incertitudinea deci e foarte greu să știm uh, în la anunte cum va arăta următorul cadru financiar multianual, dar pentru programul media cred că trebuie să, investi, să, să sporim uh, participarea financiară pentru Europa Digitală, de asemenea 100 de milioane de euro pe an pentru programul media și uh, din câte am înțeles eu, industria cinematografică este direct sprijinită prin acești 100 de milioane de europeani. Deci producătorii noștri reușesc să facă față concurenței cu ceilalți producători din întreaga lume. Apoi mai avem și competențele digitale. După cum știți, avem uh, această agendă privind competențele digitale uh, în Europa și pe baza acestui document toate statele membre trebuie să creeze majoritatea au și făcut acest lucru, deci să pregătească strategia națională și, grație acestei inițiative, toată lumea a înțeles că aceste competențe digitale sunt deja competențe de bază. Nu e nimic ieși din comun. În luna mai am lansat strategia pentru piața unică digitală, revizuire la jumătatea de parcurs și cu ocazia acestei revizuiri, acestui bilanț, am identificat noi zone de interes. Mă gândesc mai ales la securitatea cibernetică, dar și la economia bazată pe date și platformele digitale. Și în acest context, uh, și aici intervine comisia dumneavoastră, vorbim despre relațiile de afaceri Uh, business to platform, deci relațiile între mediul de afaceri și platforme. Mai ales IMM-urile sunt uh, nemulțumite pentru că spun că nu, au, nu beneficiază de un tratament egal de negociere, precum uh, platformele mari, și e foarte greu pentru ele să înțeleagă pe ce bază platformele pot să excludă afaceri uh, sau companii mai mici. E greu de înțeles unde își promovează propriile servicii și de unde uh, putem vorbi de adevărați lideri de piață. Deci aici ar trebui să existe mai multă transparență și ar trebui să combatem aceste practici neloiale, concurențiale neloiale. Și în ce privește aceste zvonuri false, discursul uh, bazat pe ură, apoi încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și așa mai departe, uh, de fiecare dată uh, intervine principiul precauției, principiul notificării, după cum știți, în directiva privind comerțul electronic, se nu se permite de către autorități o urmărire generală a conținutului, dar mai există și principiul duty of care. În ce constă acest principiu nu se știe foarte clar. Ce înseamnă? Trebuie doar bifată o căsuță? Să-ți dai uh, numărul, uh, numele uh, de familie, prenumele, adresa și așa mai departe, nu se știe. Și apoi de unde știi dacă cineva a primit notificarea, care este termenul în care cei cărora le-ai trimis notificarea trebuie să țină cont de ea sau să o trateze sau să elimine comentariul respectiv sau din contră să spună că comentariul este respectă legea și va rămâne online. Sau dacă eu am lăudat ceva pe anumite platforme, eu am înțeles că respectam legea și apoi altcineva consideră că conținutul meu uh, e nepotrivit, trebuie scos din platforma respectivă și așa mai departe. Care sunt uh, drepturile pe care le am pentru a proteja interesele? Deci, deocamdată este neclar și ne-ar plăcea să existe mai multă claritate în acest, uh, în acest domeniu. În ce privește economia datelor, avem de-a face cu fluxul liber de date și situația din Uniunea Europeană nu este neapărat satisfăcătoare. Avem 56 de reguli în 21 de state membre în ce privește localizarea datelor, deci sunt regulile de localizare a datelor. E foarte greu să impui această localizare a datelor. E ușor să menții uh, datele într-un stat membru. Dar astfel, dacă nu avem un... Deci dacă datele nu circulă liber, atunci ucidem inovarea. Actorii globali vor putea să-și permită să aibă 28 de centre în 28 de state membre, dar pentru startup-uri, pentru micile IMM-uri e imposibil să aibă astfel de centre de date în 28 de state membre, deci în fiecare stat membru. Și mesajul pentru aceste startup-uri este foarte clar. Rămâneți în țara dumneavoastră sau mergeți în SUA, unde există o piață unică cu 360 de milioane de uh, consumatori. Noi nu avem deocamdată astfel de mesaje pentru startup-uri. Deci, dacă vrem să înlăturăm obstacolele existente în ce privește fluxul liber de date, atunci vom reuși să scădem prețurile de cloud uh, uh, de la 7,2 de miliarde de euro uh, în 5 ani. E mm, sau aproape 8 miliarde de euro, deci e vorba de sume imense. În ce privește securitatea cibernetică? Un subiect care e de competența dumneavoastră, dar și a altor comisii și care interesează pe cetățeni. Uh, Uh, criminalii în domeniul cibernetic lucrează ca uh, precum companiile. Cooperarea între ei este foarte rodnică, uh, fluxul liber de date e o realitate pentru acești criminali, dar cooperările între instituțiile juridice, cooperarea între instituțiile juridice nu este foarte bine nici între statele membre, există foarte multe restricții. Și nu putem vorbi despre un flux liber de date când vorbim despre instituții juridice. Și să nu uităm că toate aceste personaje negative au bani ca să angajeze avocați mai buni decât instituțiile statului. Deci trebuie să îi tragem la răspundere pe acești infractori și de aceea am deci, decis, decis uh, lansarea securității pentru uh, securitatea cibernetică. Am avut o astfel de de strategie în 2013, au trecut patru ani și s-ar putea să fim, să ni se reproșeze că ne gândim deja la o nouă strategie, dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. În 2013, practic, nici mă, măcar nu aveam internetul obiectelor. Dar în ultimul an, acești infractori în SUA au uh, creat aceste botneți pe baza, uh, deci pe baza de uh, obiecte conectate și au reușit să eludeze, de exemplu, plata uh, taxelor și a impozitelor. Deci, trebuie să acordăm mai multă atenție securității cibernetice în Uniunea Europeană. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult, dar aștept cu mare nerăbdare întrebările dumneavoastră. În orice caz, vă stau la dispoziție. Mulțumesc mult, domnule comisar. Am uh, indicat către ceas pentru că vrem să purtăm un dialog structurat și dialogul presupune schimbul de vederi. Um, și știu că trebuie să plecați la 4 și 20, așa că încerc să mă asigur că are loc și partea de dialog. Întâi am să dau cuvântul coordonatorilor pentru două-trei minute fiecare și apoi celorlalți care doresc să intervină și începem cu Sabine Farhain. Întâi și întâi multe mulțumiri, domnule comisar, că ați venit la noi și uh, intrați în dialog cu noi. Mă bucură foarte mult cele spuse de dumneavoastră pentru că uh, Eh, ele se regăsesc și în poziția noastră legată de copyright și și în alte lucrări. Și aș avea o întrebare unde aș vrea să intru în detaliu. Ne ocupăm în această comisie de uh, directiva privind serviciile mass media audiovizuale, dar vorbim și de valorificarea teritorială, uh, locală, uh, crearea de uh, Uh, produse care uh, depind foarte mult de uh, structuri teritoriale și mai avem și problema geoblockingului care trebuie să ținem cont de aceste probleme și în contextul pieții unice digitale. La un moment dat va trebui să rezolvăm aceste lucruri, să le includem în legislație. pentru că varietatea culturală pe viitor și în sectorul cinematografic trebuie să se păstreze. Și vreau să întreb cum vede Comisia în acest moment lucrurile. Că mie, nu mi-e clară poziția Comisiei în ceea ce privește um, principiile teritoriale în audiovizual. Mulțumesc, Silvia Costa. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Petra. Domnule comisar, mulțumim foarte mult pentru prezență. În această dimineață i-am avut și pe reprezentanții președinției estoniene. Cultura, Comisia de Cultură este foarte implicată în acest domeniu al serviciilor audiovizuale. Am reușit să, ajung, să obținem un echilibru în ce privește un acces mai vast, mai amplu și îngrijorările exprimate deja de către antevorbitoarea mea de uh, colega Sabine Verhaens în ce privește protecția diversității culturale. Și apoi și interesele autorilor și Uh, accesul la conținutul cultural. Sigur că mai sunt, mai sunt și alte aspecte, portabilitatea, drepturile de autor. Ați menționat două aspecte importante, securitatea cibernetică și acest uh, uh plan notificare și acțiune. Ce se va întâmpla? Va exista un cod de principii în ce privește acest principiu Notice of and Action? Vorbeați de luna septembrie. Sunt pregătiți un acord neoficial sau v-ați gândit la uh, reguli sau la o uh, dezbatere oficială? În ce privește securitatea cibernetică, e un subiect foarte important pentru noi. Mă gândesc mai ales la uh, protecția minorilor. În ce privește serviciile autovizuale, am discutat despre toate aceste aspecte. Trebuie să ne gândim la riscuri și la impact, nu numai în ce privește conținutul educațional. Și apoi, în ceea ce privește mediul și modelul de afaceri, Domnul comisar a spus foarte multe în ce privește producția audiovizuală. Am dorit să avem o adevărată durabilitate a modelului actual. Sigur că intervin tot felul de aspecte. Principiul teritorialității, de exemplu, vânzările transfrontaliere. Oricum, știm că Europa este pionieră în domeniul uh, producției de materiale culturale. Uh, sunteți la curent cu astfel de modele durabile, sustenabile în alte părți uh, din lume? Copyright-ul trebuie să fie văzut ca ceva bun pentru competitivitate, nu numai pentru autori. Thank you, Chair. Iana, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am așa o impresie bizară, am impresia că suntem uh, la Parlamentul Estonian, uh, au fost uh, miniștri estonieni, acum vine uh, domnul comisar estonian. Nu o să vorbesc însă în limba estonia, însă aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte interesantă. Eu m-am ocupat de drepturile de copyright și când vorbesc cu colegii, eu am impresia că încercăm să reglementăm internetul din puncte de vedere foarte diferite. Deci avem directiva privind uh, uh, comerțul electronic, uh, geoblocarea, apoi serviciile audiovizuale. Toate aceste dosare sunt tratate în comisii diferite care își suprapun competențele, de exemplu, diferent, definiția platformelor de punere în comun, comun a filmelor sau a registrărilor video. Deci, conținutul uh, uh, generat de către utilizator nu este considerat ca fiind uh, uh, ca ținând cont de sau intră sub incidența directivei privind drepturile de autor. Deci avem def, dif, definiții diferite în uh, regulamente diferite care sunt uh, discutate în comisii diferite și un haos. Și cred că la Parlament mă gândeam că am avea nevoie de uh, o comisie specială ca să se ocupe despre aceste aspecte, de internetul obiectelor, de exemplu, pentru că o, o, se discută ceva la ITRE, ceva la CULT și așa mai departe. Credeți că e o problemă și credeți că este și o oportunitate pentru a avea un cadru pentru a trata aceste subiecte în mod mai sistematic? Iată întrebarea mea. Vielen Dank, Helga Trüppel. Mulțumesc, doamna Trüppel. O mai fac pe asta. Mulțumesc. Mm. Mulțumesc. Sharing your consideration. Mulțumesc, domnule comisar. To start with a general remark, uh, now more or less for a decade we have... Mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Cam de două mandate avem uh, aceleași uh, dezbateri. Cum am putea să păstrăm libertatea pe care o oferă internetul și noile libertăți de care ne bucurăm cu toții și cum putem și să reglementăm în mod uh, inteligent ce este potrivit pentru platforme. E vorba de o uh, politică pozitivă în care să facem ordine. Uh, e un subiect pe care îl discutăm foarte mult și Iana uh, a spus acest lucru. Există foarte multe puncte de examinare a acestor aspecte. Aș dori să mă refer la trei aspecte legate de această chestiune generală care sunt importante pentru mine și pentru noi în general. Domnule comisar, m-am bucurat uh, Uh, că atunci când vorbeați despre drepturile de autor, spuneați că Comisia dorește să mențină așa numitul free linking. Uh, Ideea e să nu ne opunem și noi la votul din această dimineață am spus că uh, dacă trebuie să avem drepturi de autor pentru presă, pentru uh, publiciști în european și așa mai departe, atunci trebuie ca și jurnaliștii să își asume răspunderea. Deci e vorba de o formă de echitate pe platformele digitale. Apoi mă refer la cele spuse de către colega Verheyen, teritorialitate și piața unică digitală. Dacă nu găsim o modalitate de a finanța uh, noile filme pentru a uh, beneficia de libertate culturală, nu cred că ar trebui să distrugem sistemul actual. Vorbeați uh, despre uh, geoblocarea nejustificată în ultimul timp, uh, dar aș dori să știu care este uh, geoblocarea justificată din punctul, uh, din punctul dumneavoastră de vedere și care ar fi implicațiile asupra sferei audiovizuale. Și apoi, în legătură cu faimoasa value gap, M-a bucurat uh, când Comisia a spus că intenționează să facă ceva în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, combatem uh, denaturarea pieței între platformele americane și companiile europene, Spotify, de exemplu, sau uh, Google sau YouTube. YouTube. Avem această dezbatere în prezent dacă această propunere de a folosi tehnologiile de uh, identificare, înseamnă de fapt o filtrare sau o profilare pe internet. Și aș dori să știu care sunt uh, motivele pentru care uh, dumneavoastră nu credeți că este vorba de uh, uh, filtrare pe internet. Mulțumesc. Deocamdată nu mai sunt solicitări de intervenție, dar am și eu o întrebare scurtă, succintă se vorbea despre competențele digitale, digital skills și anunțați că o să ne propună ceva comisia uh, și vreau să știu dacă va fi o propunere cu caracter legislativ sau nelegislativ. I didn't see it. Sorry. Mm-hmm. Grazie, eh, pochissimi secondi per eh, restituirvi Mulțumesc, doar câteva secunde vreau să iau cuvântul să vă spun despre percepția tot mai accentuată pe care o au oamenii când citesc știrile și din experiență personală privind o chestiune de actualitate. Cum ne asigurăm că oportunitatea imensă oferită de platformele digitale poate să fie sigură. Mă refer la știrile false aici. Cum putem să concepem lucrurile în așa fel încât să evităm să educăm în mod greșit oamenii și să nu existe lucruri care induc în eroare. Bineînțeles, avem libertate de informare, însă aici există și pericole care pot să aibă un impact uriaș asupra conștientizării oamenilor. mai ales când vine vorba de cei tineri și vulnerabili, când vine vorba de citirea corectă a informațiilor. Allora, innanzitutto grazie. Io avrei due domande eh, brevi. La... Mulțumesc, am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește excelența digitală, am vorbit mult de acest subiect. Problema este să aflăm care sunt acțiunile pe care vreți să le promovați în această privință. A doua întrebare. Există un sondaj din martie anul acesta, Eurobarometru, cu privire la impactul digitalizării și automatizării asupra vieții cotidiene. Conform sondajului, persoanele intervievate au o impresie pozitivă cu privire la impactul asupra calității vieții și societății și au încredere în aceste tehnologii și în posibilitatea de a profita de tehnologii. Și există două întrebări pe care mi le pun. Pe de o parte, unii participanți spun că sunt pesimiști în ceea ce privește impactul pe care ar putea avea inteligența artificială asupra pieței munți, muncii. Șapte din zece persoane consideră că inteligența artificială le va acapara locurile de muncă și că se va distruge mai mult decât se va crea. și, în plus, există mai puține persoane care au încredere în inteligența artificială comparativ cu 2014. Apoi, în ceea ce privește protejarea vieții private, viața privată, securitatea, sunt două aspecte deosebit de importante. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte în această privință, ar fi foarte interesant pentru noi, mai ales în ceea ce privește acțiunea dumneavoastră în următoarele luni. Uh, thank you very much. Um, two issues really. Mulțumesc. Am două întrebări legate de femei și de tineri. Uh, aveți inițiative specifice pe care le întreprindeți pentru a încuraja o mai bună reprezentare a femeilor în domeniul digital? Știm că în uh, domeniile legate de știință, matematică, inginerie, femeile sunt subreprezentate. Cum putem să fim mai inclusivi și să avem un echilibru de gen aici? În al doilea rând, tinerii dețin într-un fel lumea digitală, s-au născut în ea, nu le este teamă de ea și inovează. Dar îi ascultăm oare așa cum trebuie pe tineri? Îi ascultăm în mod onest? Și ce oportunități le putem oferi tinerilor pentru a participa mai mult și pentru a conștientiza propria putere în lumea digitală și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. V-am întrebat și de IGF Youth. Știu că doriți să-i întâlniți. Sunt un grup foarte bun care poate să reprezinte comunitatea tinerilor foarte bine. Vielen Dank. Mulțumesc. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Vielen Dank. Yeah, so many questions. Mulțumesc, sunt foarte multe întrebări. Sper că vom avea și o a doua rundă de întrebări, dar nu știu când vom avea timp pentru a doua rundă. Să începem cu ultima întrebare, IGF Youth. Această întrebare a fost menționată și ieri și, după cum am spus, sunt pregătit să mă întâlnesc cu această organizație. Este extrem de important să predăm competențe digitale deja de la grădiniță și codarea trebuie să facă parte din curriculumul școlar în școli. Este foarte important. Ați întrebat de acțiuni concrete care îi țintesc deoseb pe cei tineri. Toată lumea știe despre Coding Week pe care o avem în Uniunea Europeană și tinerii deja participă la acest uh, eveniment, zeci de mii de tineri din toate statele membre care consideră că scrierea de cod nu este chiar așa ciudată și unii cred că scrierea de cod uh, implică niște oameni uh, cu ochelari de cal, care nu sunt implicați în viața reală. Însă eu m-am întâlnit cu tineri care creează jocuri pe calculator, tineri de 8, 9, 12 ani, foarte tineri și trebuie să încurajăm să capete competențele digitale cât de timpuriu posibil. Însă, din păcate, adesea ni se pare că cei în vârstă sunt prea bătrâni ca să mai uh, capete aceste competențe digitale și mi se pare că este o atitudine total greșită. Cei vârstnici pot să folosească soluții inovatoare pe internet, dar aceste soluții sunt rareori prietenoase cu utilizatorul. Ei ar dori să se folosească de internet și vor soluții de acest tip și din partea instituțiilor sau furnizorilor de servicii. În ceea ce privește uh, echilibrul de gen în industria uh, telecomunicațiilor, și informatice, cred că 80% din persoanele din industrie sunt de sex masculin și 20% de sex feminin. Cum să oferim posibilități mai bune pentru a combina viața de familie cu îndatoririle de la locul de muncă? Aceasta este o întrebare importantă și pentru Comisia Europeană. Prea des uh, oamenii se tem de digitalizare, se tem de robotică, de inteligență artificială și, bineînțeles, oamenii spun că acum roboții cu inteligență artificială ne vor, le vor prelua locurile de muncă și își vor pierde locurile de muncă. Eu cred în progres. Progresul creează mai multe locuri de muncă decât distruge. Acum 100 de ani, în Statele Unite, exista 11,5 milioane de agricultori. Astăzi există 890.000 de agricultori în Statele Unite. Însă volumul de producție din Statele Unite în acești ani a crescut rapid și cifrele de eficiență s-au îmbunătățit și mai rapid în Statele Unite. Acum 10 ani, în Statele Unite, existau 699.000 de lucrători pentru uh, fax. ghiciți câți lucrători uh, există astăzi care uh, lucrează cu uh, fax. Eu cred în îmbunătățiri și din experiență personală știu că de fiecare dată când primesc un dispozitiv sofisticat, un iPad, un laptop, un telefon inteligent, de fiecare dată când am primit un asemenea dispozitiv a trebuit să lucrez mai mult, nu mai puțin. și cred că acest lucru este valabil și pentru dumneavoastră. Deci nu trebuie să credem că ne vom pierde locurile de muncă pentru că roboții le vor fura. Persoanele care se tem că își vor pierde locurile de muncă au un fundament pentru aceste temeri și cu siguranță că unii își vor pierde slujbele. instituțiile europene, uh, municipalitățile, instituțiile naționale, dar și fabricile, companiile, antreprenorii vor trebui să facă din acest proces de învățare pe parcursul vieții o realitate. Acum este doar un slogan de multe ori, însă trebuie să devină realitate pentru că, cu siguranță, în unele domenii, oamenii își vor pierde locurile de muncă. prea des oamenii cer uh, să fie aplicate taxe pentru roboți și inteligență artificială. Eu nu sunt de acord. În iPad-ul meu există doi profesori. Unul este un bărbat și unul o femeie și încearcă să mă învețe franceză. Folosesc un program de învățare a limbilor adaptat. Iată ce putem spune despre inteligența artificială. Dacă nu știți, nu vă puteți aminti niște cuvinte, programul vă va întreba din nou și din nou, după câteva propoziții, iar vă va întreba și chiar și persoanele ca mine vor putea ține minte cuvintele. Deci o doamnă și un domn. Cum îi vom taxa? Asta este întrebarea mea. Avem tax pentru corporații, avem uh, tot felul de taxe, putem taxa orice. Și cuiul și ciocanul uh, putem să impozităm orice. Însă, impozitarea trebuie să aibă drept scop nu doar colectarea de venituri mai mari pentru guvern, ci și influența asupra proceselor. Când impozităm roboții, atunci uh, creăm niște obstacole în calea procesului de inovare și trebuie să ținem seama că trenul este deja în mișcare, viteza este mare și trebuie să alegem dacă să fim în acel tren sau să stăm pe peron și să uh, facem cu mâna. Nu putem să oprim progresul. Dacă nu ne vom folosi noi de roboți, atunci altcineva în altă parte se va folosi oricum de roboți. Și nu există corelare între rata șomajului și folosirea roboților. În Germania, de pildă, numărul roboților per capita este cel mai mare din Uniunea Europeană. Și știm că rata șomajului în Germania este una din cele mai scăzute din Uniunea Europeană, datorită roboților putem să readucem în uh, Europa companiile care și-au externalizat activitatea în afara ei. Acum este rezonabil să readucem producția mai aproape de ingineri, de proiectanți, de oameni de știință. În Germania, de exemplu, Adidas a construit o nouă fabrică nu au dat afară oameni, însă volumul de producție a crescut foarte rapid. Acesta este unul din uh, exemplele de reshoring. Nu trebuie să ne temem de roboți și de uh, digitalizare, de inteligență artificială. Trebuie doar să fim atenți la oameni, să asigurăm competențele digitale și pentru cei vârstnici, nu doar pentru generația tânără, în privința fake news, știrile false. Da, este un uh, subiect fierbinte peste tot, nu doar în Uniunea Europeană și cred că mai ales acele platforme trebuie să uh, abordeze problema știrilor false, dar uh, și politicienii, inclusiv cei din Comisia Europeană, trebuie să facă ceva. Și trebuie să ne aducem aminte că încrederea este un capital principal al platformelor. Dacă oamenii nu o să se mai încreadă în platformele respective, nu o să le mai utilizeze. Acum 10 ani doar, în Estonia, acele ziare care uh, uh aveau uh, 90% din uh, conținut online uh, se, se bazau pe comentariile anonime, numai că acum oamenii nu mai au încredere în astfel de comentarii. 90% dintre contactele de pe aceste site-uri sunt realizate din cauza conținutului și doar 10% din cauza contactelor. Oamenii nu-și mai pun încrederea în astfel de comentarii anonime. Sunt doar știri eronate, fake news. Ele domină într-unele publicații pe internet, dar oamenii se vor îndrepta spre alte surse de informare. Deci, în primul rând, platformele acestea trebuie să rezolve problema, dar și noi, politicienii, trebuie să fim atenți la fenomenele acestea. Am spus-o de multe ori. Și, după cum spuneam la început, vom lansa o propunere în ceea ce privește principiul notificării și acțiunii și se leagă propunerea aceasta și de fake news. După cum înțeleg eu lucrurile, trebuie luate foarte în serios chestiunile acestea. Mai mult de acum 100 de ani, spunea cineva, Abraham Lincoln, spunea unii că a zis, alții spuneau că nu el a zis, mă rog, a spus cineva că poți să îi păcălești pe toți oamenii o vreme și poți să păcălești uh, unii oameni tot timpul, dar nu poți să-i păcălești pe toți tot timpul. Fake news este un fenomen negativ, dar dar și să avem un ministru al adevărului este o soluție rea. Nu e o problemă asta doar aici în Uniunea Europeană. Unele companii americane uh, au aceleași dezbateri și în Statele Unite muzicienii se plâng că nu își primesc banii ce li se cuvin, valoarea, conform valorii pe care o creează. Eu aș spune că aici, în Uniunea Europeană, ne confruntăm fix cu aceleași probleme cu care se confruntă și cei din Statele Unite ale Americii în ceea ce privește geoblocarea justificată și nejustificată. Și jurnalismul prin partajare, multe aceste lucruri, dintre aceste lucruri se leagă de geoblocare. Eu zic că este justificată, pe de o parte, dacă doar 36% din cei care au dorit să uh, uh, cumpere bunuri tangibile dintr-un, din alt stat membru au reușit să o facă cu succes. Deci dacă vreau să cumpăr sticla asta de apă fizic aici în Belgia, trebuie să mă încred în eticheta de pe ea, 0 kilocalorii. Și trebuie să am încredere că înăuntru e apă. Deci nu poți să cer să fie etichetată în Estonia aceeași sticlă de apă. Nu se poate. Și în același timp nu putem să, nu poate să spună belgenii apa aceasta e numai pentru ai noștri, nu poate să se ducă la estoni, să fie cumpărată de estoni. Ar fi un scandal enorm dacă cineva ar spune nu, dacă eu vreau să cumpăr o sticlă de apă aici în Belgia. Fizic, o anumită sticlă de apă, dar dacă vreau să cumpăr aceleași bunuri și servicii dintr-un alt stat, online să le achiziționez, atunci apar o sută de mii de scuze să ți se spună nu. Păi e justificat lucrul acesta? Eu nu cred că este. Sau unii furnizori spun că este mai mult în beneficiul lor să, fi, să avem o Europa fragmentată, cu prețuri diferite în diversele regiuni. Noi am propus ca propunerea legată de geoblocare să nu să unifice prețurile în uh, Uniunea Europeană, dar să asigure un teren egal de joc Nimeni nu trebuie să vândă activ toate bunurile și serviciile în toată Uniunea Europeană. Vorbim și despre vânzările pasive. Dacă aș, vreau să cumpăr chestia asta concretă și mi se spune nu, eu cred că este o discriminare. Să mi se spună nu, nu, asta nu e pentru tine e doar pentru ai noștri. Principiul teritorialității, am spus de multe ori și sunt gata să o repet. Și eu mai repet. Trebuie să apărăm principiul teritorialității. Eu vin din o țară mică din Estonia și, după cum știți, și noi producem filme și în Estonia, așa mică cum e ea. și am căpătat chiar și nominalizări la Oscar. N-am primit Oscarul, dar am fost nominalizați. Un, un film bun, dar unde pot să vă spun că nu promitea suficient de multe venituri Deci sunt interese de afaceri la mijloc. Uh, și în Estonia, și în Letonia, și în Georgia, poate. Dar poate sunt unii, ciudați cum ar fi ei, care vor să vadă aceste filme la ei în țară. Și este prea mult să le cerem să plătească niște licențe paneuropene. De aceea zic că principiul teritorialității trebuie să rămână în picioare. Dădeam ieri un exemplu legat de un uh, autor de filme și am să reiau exemplul acesta. Am fost în, la un institut cinematografic în Copenhaga și acolo era o doamnă care stătea în dreapta mea și un domn care stătea în stânga mea. Doamna era și este o autoare cunoscută, faimoasă de scenarii de film. Și spunea în alocuțiunea sa că rochea aceasta drăguță, frumoasă roșie, e luată la mâna a doua și a dat 30 de euro pe ea. Bun, drăguță rochea. Da? 30 de euro a costat. Și mai zicea că, maș- că um, automobilul său este cea mai veche și cea mai urâtă mașină din Copenhaga. Și spunea că în momentul în care a terminat de plătit creditele pe rol, trebuie să ia, a doua zi imediat trebuie să ducă să ia alt credit. De unde concluzia că remunerația în acest domeniu nu este justă. Domnul din dreapta. Domnul din stânga, pardon. Acesta era un domn bine îmbrăcat, nu cu costum de 30 de euro și el spunea nu vă atingeți de sistemul existent de drepturi de autor, funcționează bine, e bun. Și și el a fost aplaudat. Și atunci m-am gândit, de ce oi fi eu aici, oare, și să discut aceste chestii și să ajungem la un consens și să propun ceva pentru instituțiile europene. Deci, iată, e o problemă. With those, uh, uh problems. <clears throat> problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Discutând despre geoblocking-ul nejustificat, cei care promit investitorilor exclusivitate teritorială absolută, nu sunt 100% sinceri, nu sunt prea cinstiți, pentru că, da, se scurge timpul rapid. 20% dintre utilizatorii de internet din UE utilizează VPN pentru, VPN pentru a accesa conținutul digital. Și 60% din utilizatorii din Uniunea Europeană au spus că utilizează uh, descărcările gratuite pentru a se uita la filme. Asta e o problemă mare pentru autori, pentru că ei nu sunt remunerați corect în acest caz. Exclusivitatea absolută teritorială sau exclusivitatea absolută înseamnă că trebuie să fie ori 0%, ori 100%. Dacă e ceva între aceste, deci 60 la 8%, ceva între aceste două procente, atunci interpretarea e foarte relativă uh, în privința exclusivității absolute. Deci trebuie să înțelegem care e situația de fapt și încotro ne, ne dorim să ne îndreptăm. Trebuie să dăm acces legal oamenilor să poată beneficia de conținutul digital. Acum eu nu zic că trebuie să fie tot timpul și pentru toată lumea gratuit accesul acesta. Dar în momentul de față nu avem posibilitățile legale de a accesa anumite conținuturi. Da, avem portabilitatea, o să o avem. Dar accesul transfrontalier nu. La arhivele de film din Franța, din Germania, am purtat discuții cu uh, fostul uh, director al arhivelor cinematografice germane. Au mii de filme digitale și au și ei un interes ca oamenii să vadă filmele respective. aibă acces la diversitatea culturală din Uniunea Europeană. Dar în momentul de față, din cauza restricțiilor care se aplică, nu ai acces la aceste materiale. Deci diversitatea culturală reprezintă o valoare importantă, dar este uh, blocată în niște arhive, închisă, încuiată acolo. Și este foarte important ca oamenii să aibă acces la aceste opere de artă. Nu-i vorba deci să distrugem modele de afaceri existente. Vrem să asigurăm un acces mai bun al oamenilor la conținuturile digitale și în același timp să aibă și autorii uh, o remunerație corectă. Și nu putem să le uh, separăm, nu putem să asigurăm o parte fără a ne gândi la cealaltă. Sunt perfect de acord că trebuie să păstrăm libertatea internetului și libertatea de exprimare. Știm că după fiecare atac terorist sunt niște încercări de a se reglementa mm, internetul, de a se crea niște sisteme uh, criptate, pentru, dar trebuie protejată și libertatea de exprimare, libertatea aceasta trebuie să se bazeze pe soluții echilibrate. Știți mai bine decât mine aceste lucruri. Ionatan menționa uh, varietatea mare a chestiunilor legate de internet. Și, de fapt, e normală varietatea aceasta pentru că internetul este peste tot. Toată viața noastră este digitalizată deja și să reglementezi toată viața cuiva cu o singură lege bună este imposibil. Dar aveți dreptate că trebuie să partajăm informațiile Uh, să ne informăm între noi, între diversele comisii, între statele membre și cooperarea trebuie structurată mai bine decât acum. Poziția Comisiei în ceea ce privește principiul teritorialității, cred că am spus deja aici, am răspuns că trebuie să rămână în picioare acest principiu, trebuie să-l apărăm. diversitatea culturală, am zis tot așa. Aici este o temă amplă, nu pot să intru ea în detalii astăzi uh, și criminalitatea pe internet la fel. Și mă așteaptă vreo trei ministri japonezi, așa că poate că altă dată putem să aranjăm pentru o uniune, reuniune viitoare să discutăm despre alte chestiuni pe care sigur le-am lăsat deoparte acum. Mulțumesc că m-ați ascultat și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și ideile pe care le-ați uh, exprimat. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile complexe și complete pe care ni le-ați furnizat din păcate, pentru că răspunsurile acestea au fost destul de lungi, nu mai putem să uh, desfășurăm o a doua rundă de întrebări, pentru că vă așteaptă ministrii japonezi și știm că nu ar trebui să-i lăsăm să aștepte pe, să aștepte pe japonezi, pentru că percep acest lucru ca pe o jignire. Vă mulțumim că ați venit astăzi la noi. Sunt multe lucruri încă de discutat, dar vom avea ocazia pe viitor să o facem. Vă mulțumim foarte mult și mult succes în uh, activitatea dumneavoastră ce va urma și sperăm la o bună cooperare. Domnul comisar, mulțumesc și eu și și eu uh, sper să avem o cooperare fructuoasă între Comisia Europeană și Comisia din Parlament pentru Cultură. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem... Bun, ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, nu doar pentru ordinea de zi de astăzi, dar și uh, în general, așa înainte de vacanța de vară. Avem prezentarea unui studiu pe care l-am solicitat pe tema identitatea europeană și dorim să vedem astăzi această prezentare a studiului, a rezultatelor studiului pe care l-am solicitat. Rezultatele acestea au fost uh, pregătite la nivel intern de Departamentul de Politici, uh, respectiv de domnul dr. Marcus Pruci. Și astăzi revine în comisia noastră cu vechea sa funcție și voi da ocazia să prezinte acest studiu. Studiul este disponibil în limbile engleză, franceză, germană și mă bucur că Marcus astăzi ne prezintă studiul acesta. Înainte de a-i da cuvântul însă, vreau să salutăm un nou membru în comisia noastră, domnul Rupert Mesius. Bine ați venit în comisia CULT. Și acum, fără a mai pregeta, îi dau cuvântul lui Marcus. Mulțumesc foarte mult! Doamnă Președintă, stimați membri, very much for having me here today and giving me the opportunity. Mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație și pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a vă prezenta studiul meu cu privire la identitatea europeană. Nu o să intru în uh, detalii uh, de metodologie sau teoretice, nu o să încerc uh, nici să vă fac uh, un uh, rezumat al studiului în cele câteva minute care mi-au fost acordate. Aș dori să mă refer la rezultatele studiului meu și la recomandările care ar putea să se desprindă din aceste rezultate. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre felul în care am făcut cercetarea și apoi, la sfârșit, voi avea și câteva concluzii. Motivul pentru care am efectuat acest studiu. Mi-au fost adresate câteva întrebări uh, la care am încercat să uh, răspund. În primul rând, ce este identitatea colectivă? Care uh, sunt specificitățile identității europene și care mm, pot fi politicile adoptate pentru a, sprijina, a, a, a sprijini sau a încuraja această identitate europeană și apoi care sunt perspectivele pentru o identitate transnațională în Europa? Eu n-am încercat să fac o analiză exhaustivă a acestui subiect. Bineînțeles că e imposibil în cele 40-45 de pagini pe care le aveți în față. Am încercat mai degrabă să am o viziune de ansamblu legată de uh, datele existente în acest domeniu, apoi să mă refer la câteva uh, provocările pentru o identitate paneuropeană și apoi să vedem cum am putea să stimulăm un sentiment al apartenenței europene referindu-mă mai ales la istorie și la memoria colectivă. Uh, și astfel s-au desprins uh, uh, principalele rezultate care pot fi sintetizate în opt puncte. În primul rând, identitatea este un uh, concept constructivist vag și Uh, el poate să fie identificat în uh, discursurile științifice, universitare, mă gândesc mai ales la cele legate de viitorul uh, statului național și apoi proiectul european, un proiect supranațional. Identitatea preia felul în care un individ se simte legat de anumite grupuri din societate sau de societatea respectivă și deci are de-a face cu liantul societății. Apoi, și poate chiar din această cauză, identitatea pare să fie un uh, concept uh, extrem de contestat. Dacă există un uh, teren comun în domeniul științific sau literatura de științifică, ideea este că identitatea este un concept dinamic, um, nefinalizat. Mă gândesc mai ales la identitățile colective, inclusiv entitățile politice Uh, cu care identitatea colectivă a fost asociată. Mă gândesc mai ales la construcția națiunii. Benedict Anderson a uh, inventat conceptul de comunitate sau comunități imaginare sau uh, uh, imaginate și ele uh, sunt folosite adesea ca bază pentru identitate comunitățile pot să fie nu numai imaginate. Putem spune că identitățile nu pot uh, să fie stabile de-a lungul timpului. Nu există nicio identitate care să fie intrinsec superioară unei alte identități, dar nicio identitate nu este nici indispensabilă. Identitatea colectivă este totuși foarte importantă. Sau, ca să mă exprim altfel, identitatea colectivă este întotdeauna imaginată, dar niciodată nerelevantă. Identitatea colectivă oferă orientare pentru indivizi, pentru cetățeni, dar și stabilitate sistemică pentru comunitățile politice. Se creează un fel de asemănare uh, fundamentală și transversală care uh, face punți între diferențe și între uh, uh diviziuni. Deci, identificarea uh, cu o identitate este foarte important pentru că dacă nu există astfel de identificare cu o uh, comunitate politică, atunci nu mai există această comunitate. Dacă statele națiune, dar dacă Uniunea Europeană nu ar avea politici identitare, ar fi absurd, pentru că ar însemna că nu te recunoști ca identitate sau ca, o comunitate politică. Să vedem care sunt uh, șansele sau care sunt oportunitățile de construire a comunității la nivel supranațional? Este o întrebare mai complexă. Sigur că nivelul la care putem discuta acest concept este statul națiune. Dar să vedem cum putem crea o, uh, un simț al identității într-o uh, entitate supranațională precum Uniunea Europeană. Deci, uh, un astfel de concept comportă atât oportunități cât și riscuri. Pe de o parte, statul națiune este un punct foarte important de referință pentru dezbaterile cu privire la identitățile trans sau supranaționale. Pe de o parte, pentru că națiunile și mai ales națiunile puternice uh, sunt o realitate de, cu, pe care nu o putem ignora. Apoi, mai există și modele în legătură cu felul în care grupurile Uh, heterogene din punct de vedere uh, social pot uh, fi puse împreună într-o comunitate. În acest domeniu, analogiile se dovedesc dificile. Pentru că no noțiunile folosite la nivel național nu sunt disponibile la nivel european. Apoi, identitatea națională nu poate să fie folosită ca un model de tip 1 la 1, ceea ce nu înseamnă că modelele naționale nu au scop, dar nu pot fi folosite la nivel european, la această scară de 1 la 1. Să vedem însă care ar putea să fie uh, fondul unei identități europene. Trebuie să recunoaștem că o astfel de identitate trebuie să fie atât politică cât și culturală. În uh, literatura științifică se spune că Europa e înțeleasă ca o comunitate culturală, unor valori împărtășite pe de o parte sau o, uh, uh, sau o construcție politică care se bazează pe valori democratice. Habermas este cel care a vorbit despre acest patriotism cultural. Pe de o parte, avem ideea aceasta a unei a Europei ca o comunitate culturală după modelul, uh, modelul statului național. Dar sigur că se uh, identifică noți, uh, valorile care te fac să aderi la această comunitate, dar pe de altă parte să nu uităm că Europa este și foarte diversă și ce facem cu această diversitate dacă vrem să Uh, creăm aceste valori culturale comune. Apoi și această idee a comunității politice are lacune. E percepută ca fiind abstractă și elitistă și pentru că lipsește entuziasmul și uh, zelul, să spunem, care sunt uh, uh legate de uh, identitatea la nivel național. Și apoi și această acest concept de incluziune este abstract pentru că Uh, trebuie să identifici mecanismele care te uh, asociază cu un grup. De exemplu, religiile uh, care ar fi rolul lor în acest concept al identității civice. Deci poate că avem nevoie de o identitate bazată pe cultură, pe valori culturale, care e compatibilă, dar care și construiește o societate democratică să vedem care sunt uh, politicile europene care sunt potrivite pentru a ne ajuta în acest domeniu. Am putea spune că mai avem nevoie de o îmbunătățire a abordării de jos în sus. Politicile identitare europene au uh, existat chiar de la începutul integrării europene, dar ele au fost, au fluctuat, au variat de-a lungul timpului ca intensitate și ca obiective de-a lungul timpului. Și sigur că totul are de-a face cu evoluțiile contemporane, sigur că au fost foarte criticate, dar uh, uh, și datorită faptului că aceste politici culturale au fost uh, cumva lăsate în urmă. S-a mizat foarte mult pe identitatea națională în detrimentul cetățenii europene. Principiul Europe for Citizens, Europa pentru cetățeni, uh, sprijinit de către Comisia de Cultură, a reprezentat o schimbare de paradigmă, pentru că s-a încurajat uh, cetățenia activă. Deci este un pas uh, în direcția cea bună pentru aceste abordări de tip de jos în sus dar uh, e un program izolat, din punct de vedere financiar e insuficient pentru a avea un impact uh, major asupra cetățenilor europeni. E nevoie de astfel, de astfel uh, de inițiative pentru ca identitatea europeană să uh, fie creată până la urmă. Și e nevoie de eforturi atât la nivel european cât și la nivel de uh, stat membru. Să vedem ce am putea face într-un domeniu de politici specifice, de exemplu. Istoria e un astfel de element, de un liant poate să fie văzută, istoria poate să fie văzută ca un nucleu al identității europene. Mm, pentru fiecare comunitate e nevoie de un consens în ce privește trecutul, respectiv dacă nu te pui de acord în ce privește trecutul, e greu să trăiești în prezent și și mai greu pe viitor. Uh, dar uh, ce facem cu această diversitate a, exper- a experiențelor istorice și a istoriilor în Europa? obiectivul nostru nu ar trebui să fie o istorie comună, pentru că cu toții avem propria interpretare a istoriei, ci uh, o abordare comună în ce privește trecutul și istoriile, să spunem. Poate că ar trebui să îndepărtăm de această idee a culturii legate de rememorare la o cultură europeană a rememorării, deci să trecem de la conținut la proces. O astfel de cultură a rememorării necesită construirea de capacități pentru o reinterpretare a trecutului. Am putea să ne bazăm pe valorile europene care sunt consfințite în tratate, dar ce este și mai important e să nu ne bazăm, bazăm pe o evaluare uh, stereotipată a trecutului, ci să avem uh, foruri de dezbatere. Deci, uh, să ne gândim că uh, fapt, deci, uh, evenimentele istorice nu ar trebui să fie văzute ca un uh, adevăr istoric. Nu există un adevăr istoric, există evenimente din trecut, uh, evenimente istorice, dar nu putem vorbi despre un uh, adevăr istoric care să fie valabil pentru toată lumea. Deci ar trebui să avem o uh, confruntare între istoriile naționale divergente și să încercăm să creăm un, un sentiment de emancipare, mai ales în ce privește cetățenii. Și așa ajung la ultimul aspect uh, al studiului meu. În acest sens, educația are un rol vital. Mai ales în școli, ce putem face este, pe de o parte, să Uh, avem uh, mijloace pentru uh, predarea istoriei și a cetățeniei, să sensibilizăm cetățenii în ce privește diversitatea europeană și apoi și să punem la dispoziția dascălilor instrumente pentru a analiza trecutul și prezentul și pentru a încuraja pe tinerii europeni să se implice și să devină cetățeni autocritici și critici. Deci, programa școlară este foarte importantă dar și mai important este, uh, este mai importantă este pregătirea uh, profesorilor. Dar trebuie să avem un cadru de uh, învățământ, de educație mai vast. Avem nevoie de cadre corespondente între, deci um, în oglindă între statele naționale, care să vizeze același obiectiv, respectiv o, poli, o, o cultură politică civică și e nevoie de sprijin pentru un astfel concept, prin programe precum Erasmus și Erasmus+. Plus. Uh, cetățenii devin conștienți de diversitatea Europei. Ideea ar fi să ne bazăm pe ideea de, uh, din uh, iluminism, de to know, de to act, deci îndrăznește, ia acțiuni, ia, treci la fapte. Și aici ajung la câteva concluzii pe care o să încerc să le sintetizez în cinci cuvinte. Aspirație. Sigur că uh, ar trebui ca uh, participarea civică să fie consolidată prin asumare răspunderii nu numai la nivel național, ci și la nivel european. Astfel am putea avea o uh, sferă publică care ar putea apărea la nivel european. Mm, dar mă întreb dacă o astfel de uh, societate publică, deci de opinie publică europeană, va duce la crearea unei cetățenii europene. Întrebarea este în ce constă Europa și încotro se îndreaptă. E o întrebare foarte valabilă astăzi, dar această identitate supranațională nu trebuie să fie sub, uh, subestimată, nu numai în prezent, ci și pe viitor. Nu există o cultură comună sau nu există o limbă comună în sensul strict. Există diverse modele de identitate uh, în Europa și există chiar mai multe modele într-un stat membru. Nu există un celălalt definit care ar putea să fie folosit pentru o construcție europeană ex-negativă. Și ajungem la un paradox ciudat, respectiv că una dintre înfăptuirile integrării europene de la al doilea război uh, încoace e o disociere de la uh, imperialism și rasism care a existat în viața politică europeană în secolele 19 și secolul 20, începutul secolului 20, ceea ce ne-a pus la dispoziție uh, instrumentele pentru construirea păcii în Europa. E însă și una dintre limitările proiectului european. Acesta este paradoxul. Să vedem care sunt uh, perspectivele pentru proiectul european. Există motive de îngrijorare? Nu există uh, concepte absolutiste. Aș vorbi de o nevoie sau de o nenevoie, o lipsă de nevoie. Uh, identitatea europeană nu e neapărat necesară, dar putem spune acest lucru și despre identitățile naționale sau de alte tipuri. Totul depinde de tipul de comunitate care este considerat cel mai potrivit. Însă e de netăgăduit că identificarea legitimează și stabilește sau stabilizează orice comunitate, că e vorba de o comunitate reală sau imaginară, familie, comunitate locală, națională sau europeană. Însă, de ce avem toate aceste polemici legate de identitatea europeană? Și aici ajung la ultimul uh, aspect. Deci, polemicile se bazează pe toate aceste idei preconcepute. Diversele forme de identitate nu trebuie să fie concepute uh, de tipul ori-ori. Uh, identitățile multiple sunt o realitate în prezență deci identitățile naționale există în paralel în mai multe părți din Europa fără să, uh, se, uh, să intre în conflict. Deci, această interacțiune între uh, identități ar trebui să fie suplimentată și îmbunătățită printr-un mod suplimentar de identificare, european sau cosmopolit. Am putea obține mai multe dacă am vedea identitatea nu ca pe uh, ceva ce ar putea să fi pierdut, ci ca pe ceva care ar putea să fie câștigat și îmbucățit. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Doamna președintă, mulțumim foarte mult. Da, este aproape o dezbatere de natură filozofică, dar cred că ați sintetizat minunat rezultatele. Identitatea nu este ceva ce poți să impui, trebuie să crească în timp, să se dezvolte și nu e vorba că o persoană ar fi schizofrenă dacă are mai multe identități. Identitatea poate fi ceva ce Uh, este ancorat într-o regiune um, și în același timp legată de identificarea cu patria mamă, dar în același timp pers- aceeași persoană poate să fie și europeană și ar, ar părea că este o contradicție. Pentru mine identitatea se leagă foarte mult și de uh, conceptul de patrie. Și pare că este un paradox la mijloc, dar pentru oameni patria este ceva important, este un loc unde se simt la ei acasă. Poate să fie nu un stat, poate să fie un sat, nu un stat, poate să fie familia persoanei. Și toate acestea, de fapt, nu intră în contradicție unele cu altele o concluzie pe care ați tras-o și dumneavoastră. Identificarea cu valorile democratice și cu procedurile democratice modelului Habermas este ceva abstract, într-adevăr, și identitatea are de a face mult și cu uh, emoțiile, cu partea afectivă. Nu se poate explica întotdeauna rațional în modul în care apare identitatea și cum te identifici și cu ce. și poate că identificarea aceasta cu procedurile democratice nu este o țintă pe care să ne dorim să o urmărim, e abstractă. mai ales că se sublinia rolul educației în acest context. Deci să arătăm în mod explicit că identitatea nu este ceva exclusiv. Și nu apare neapărat ca să te distingi de alții sau de ceilalți. Sunt identități care pot coexista foarte bine. Mulțumim foarte mult pentru acest studiu. Mă uit acum în sală și cred că am primit deja unele sugestii foarte interesante pentru activitatea noastră de zi cu zi, pentru că de multe ori ne întâlnim cu conceptul acesta de identitate europeană și ezităm în privința lui ce vrea el să însemne, ce ar putea să însemne, cum îl definim. Și cred că, din acest punct de vedere, studiul dumneavoastră este util pentru activitatea noastră. Ne dă niște linii de orientare. Mesius, vă rog, pe scurt. Um, uh, as you will understand, I live in a country uh, which... După cum vă dați seama, trăiesc într-o țară care va părăsi Uniunea Europeană în 2 ani. Am uh, mai multe identități. Sunt englez, sunt britanic, sunt european. Însă avem și o diasporă europeană. Deci există țări în afara Europei, ale căror cultură și instituții uh, politice uh, au o amprentă britanică, Mexic, Canada și așa mai departe. În ce măsură depinde identitatea unei persoane de locul unde trăiește, în Uniunea Europeană, în țări din afara Uniunii, din Europa sau în țări uh, din afara Europei,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 dacă ar fi o dezbatere academică, dacă ne-am aflat într-o universitate și dacă ar fi fost o prezentare a unui doctorat, atunci cu siguranță ea aș recomanda juriului să-i acorde uh, diploma de doctor persoanei pentru că este o prezentare excelentă. Vedem uh, aici și citate, persoane citate. Carol Schmidt a fost citat adineauri. Habermas și așa mai departe. Dar ne aflăm în Parlamentul European și sunt surprins că noul nostru membru tocmai a pus întrebarea pe care voiam să o formulez eu, dar în mod politic. Dacă sunt într-o dezbatere politică, cum pot reuși cu cineva care spune Iubesc Europa, iubesc cultura europeană, însă disprețuiesc Uniunea Europeană. Aceasta este problema mea politică, aceasta este dezbaterea. Într-un fel, nu știu care este obiectivul politic general al acestui text, al abordării dumneavoastră. Este vorba de apărarea identității europene sau a Uniunii Europene? Dacă este vorba de apărarea Uniunii Europene, vreau să știu ce acțiuni ar trebui să întreprindem ca să apărăm Uniunea? Și, cum a spus Abraham Lincoln, Uniunea este importantă. Altfel, putem să ne păstrăm întotdeauna identitatea europeană și să dezvoltăm o argumentație prin care spunem că Uniunea Europeană este un obstacol în calea identității europene și este un argument foarte puternic. Dar nu vrem să facem asta. Deci apărarea Uniunii, dacă sunteți de acord cu acest obiectiv politic, este altceva și vă felicit pentru că ați depășit ceea ce am văzut de multe ori. Ați scăpat de cadrul conceptual al statului națiune când vorbiți de identitatea europeană, democrație și așa mai departe. Este foarte important, este un început foarte bun, după părerea mea. O sugestie poate formularea, depășirea istoriei este în miezul acestei înțelegeri. A depăși nu înseamnă ignoranță, nu înseamnă neglijare, ci este un efort intelectual conștient. Și la asta mă gândeam când uh, am citit despre concepția dumneavoastră, atitudinea noastră legată de istorie. Mulțumesc, Peter nu este aproape filozofic, este chiar filozofic. Și nu mă așteptam să avem o asemenea dezbatere în comisie. Președinta, da, cam așa este. Marcus, vă dau cuvântul, pe scurt. Unirmi a questa apprezzamento molto forte, grazie Marco. Mulțumesc, vreau să mă alătur colegilor care au um, apreciat acest studiu făcut de Marcus. Bravo, Marcus! Mulțumesc și pentru bibliografie, este foarte importantă. Am apreciat și distinția pe care ați făcut-o între Europa, comunitate culturală cu valori comune și Europa, comunitate politică cu concepte și practici politice comune. Cred că este o metodă foarte folositoare care reconciliază aceste două chestiuni. Aceste două comunități ar trebui să se unească într-o acțiune politică și culturală și concluzia mi s-a părut foarte convingătoare. Aș dori doar să aprofundez câteva chestiuni. Când ați vorbit de Europa comună, a valorilor împărtășite, ați evocat asta. Nu cred că există o listă absolută, însă doream să spun că fondul acestor valori nu se referă doar la istorie care a fost trăită diferit de cetățenii europeni, ci la ceva la care am ajuns după ce am trecut printr-o evoluție a gândirii în toate regiunile europene. Acest nucleu de valori nu face parte doar din uh, Europa. Amint știrilor, ci și din uh, Europa învățării. O valoare importantă este să știm cum să transformăm diversitatea în uh, coabitare pacifistă și apoi am apreciat și sugestiile pe care le-ați făcut uh, cu privire la diferitele niveluri de intervenție, plecând de la un fundament. Și ultima observație, care ar fi rolul uh, Casei Istoriei Europene care tocmai a fost inaugurat ar putea să contribuie la îmbogățirea abordării pe care ați creat-o, care să nu fie doar o abordare teoretică? thank you very much for your comments and... Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și întrebări. Voi încerca să răspund cât de repede și de bine posibil. Domnule Matius, cea mai interesantă întrebare legată de identitate. Bineînțeles, există în literatură ideea identității situaționale. Identitatea depinde foarte mult nu doar de unde vii, și de unde te afli într-un anume moment. Când mergeți în Scoția, poate vă simțiți mai englez, dacă mergeți în Franța vă simțiți britanic și dacă mergeți în Asia vă simțiți mai european. Este clar că percepția identității diferă, însă este dificil să o împarți, pentru că, în general, modul de a percepe ceva este foarte personal, însă aveți dreptate. Percepția a caracterului european, europenei, euro, caracter, acestei naturi europene, depinde de fiecare. Domnule Malinov, vă mulțumesc. Mă bucur să aflu că, din punct de vedere academic, v-a plăcut prezentarea. Cât despre obiectivul textului, trebuie să vă dezamăgesc că am avut un scop destul de modest cu acest text. În primul rând, apărarea identității europene, adică să înțelegem că identitatea nu este exclusivă, cum a spus și doamna președintă, să înțelegem că identitatea europeană nu este rea în sine, pentru că aparține fiecare comunități politice. Mă abțin să fac uh, o pledoarie pentru Uniunea Europeană, pe de o parte pentru că nu este sarcina mea, este sarcina oamenilor politici. Am încercat mai degrabă să pregătesc terenul pentru discuție cu câteva vederi filozofice privind identitatea europeană și obstacolele cu care se confruntă aceasta. Și în același timp, cred că în text, este clar că Uniunea Europeană este apărată prin faptul că se recunoaște contribuția programelor din Erasmus la identitatea europeană. Și, ca să fiu sincer, chiar dacă asta nu se traduce printr-un sprijin pentru Uniunea Europeană, deja am realizat ceva recunoscând că se întâmplă ceva dincolo de identitățile naționale. Aceasta a fost abordarea mea, însă trebuie să recunosc că de la început scopul meu nu a fost să apăr Uniunea Europeană. Chiar dacă și aceasta ar fi o abordare interesantă. Doamna Costa, vă mulțumesc pentru observații. Vă răspunde la ultima întrebare, Casa Istoriei Europene am foarte mult respect pentru colegii care au încercat să creeze această casă a istoriei și comisia noastră a fost uh, implicată. Cred că s-a realizat ceva imens pentru că este o sarcină dificilă să încerci să înfățișezi istoria europeană într-o clădire fără să jignești prea mulți oameni. Întotdeauna vor fi unii care se vor opune, însă cred că s-a realizat ceva. Eu am studiat istorie și politică și sunt de acord că nu ar trebui să mergem prea departe în trecut. Este bine că naționalismul și colonialismul nu prea sunt prezente, însă s-a încercat pe cât posibil și s-a realizat să se descrie istoria din unghiuri diferite ca să putem înțelege că putem vedea lucrurile din unghiuri diferite și să le interpretăm diferit. Vă mulțumesc mult pentru comentarii. Vielen, vielen Președinta, mulțumesc foarte mult. Colegii care nu au fost prezenți vor primi recomandarea noastră de a citi studiul pentru că este foarte util pentru activitatea noastră viitoare. Vă mulțumim încă o dată și Sperăm că a fost uh, un exercițiu care nu se oprește la departamentul de politici, ci își va regăsi și roadele practice. Și noi ne bucurăm de acest studiu și că ați venit la noi să faceți această prezentare. Acum aș uh, suspenda ședința, dar nu înainte de a vă spune că Următoarea reuniune are loc în 4 septembrie 2017 de la 15.00 la 18.30. Vă doresc tuturor o vacanță plăcută și odihnitoare. Și ne vedem cu forțe proaspete la începutul lunii septembrie. Coordonatorii se reunesc la 17.30, ne reîntâlnim în această sală și rog uh, uh, consultanții grupurilor să informeze coordonatorii de acest lucru. Toți ceilalți sunteți liberi și aveți vacanță de vară, cel puțin din punctul de vedere al Comisiei pentru Cultură.